Okay, I think we had better get ready to start. Haideți să începem, vă rog, pentru că avem suficienți colegi prezenți pentru primul punct. Mai întâi, adoptarea ordinii de zi. Nu face nimeni semn, așa că vom considera ordinea de zi ca fiind adoptată. Am uh, câteva anunțuri ale președintei în legătură cu trialogul. Din nou am negociat la Tupac și mai rămân câteva lucruri de rezolvat după trialogul de pe 13 noiembrie. În legătură cu raportul Gozes, rămân uh, problema modalităților de votare inversată, precum și probleme legate cu memorandumul de înțelegere în legătură cu lupta împotriva fraudei fiscale, în legătură cu raportul Ferrera. Continuăm negocierea articolelor, vom continua săptămâna viitoare pentru a identifica anumite aspecte pentru discuția finală de la nivel politic, cum ar fi o hartă, o foaie de drum pentru euroobligațiuni și uh, fondul uh, de, uh, de ajutare a statelor care se află într-o situație bugetară dificilă. A avut loc uh, încă o ședință până noaptea târziu. Uh, S-au făcut progrese în legătură cu flexibilitatea macroprudențială pentru lichiditățile statelor membre. Am avut mai multe sesiuni de, de formulare a textului uh, la nivel tehnic. Continuă această activitate săptămâna aceasta și Până vineri uh, vom fi puși la curent în legătură cu noile compromisuri negociate. Va avea loc un nou trialog în dimineața zilei de, 30, uh, de, de uh, marțea viitoare la Strasbourg. Trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi. E vorba de aprobarea pentru cooperarea consolidată în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare. Raportoare, raportoarea este Ani Podimata care a fost raportor și pentru raportul inițial. Nu aici se încheie activitatea ei, dar în orice caz activitatea ei continuă cu acest uh, raport, acest proiect de raport. Anic Podimat are cuvânt. Comandă. Mulțumesc, Sharon. Discutăm aici recomandarea Parlamentului legătură cu propunerea um, Comisiei pentru o decizie a Consiliului privind autorizarea unei competeri consolidate în domeniul introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare. În acest context, trebuie să examinăm dacă condițiile juridice pentru um, procedura de cooperare consolidată, conform tratatului, uh, uh, este respectată. În legătură cu procedura, doresc să amintesc colegilor că după aprobarea Parlamentului, Consiliul va trebui să-și autorizeze cooperarea cu vot majoritate calificată și apoi Comisia va uh, propune, va face o nouă propunere revizuită pe de substanță pe baza propunerii inițiale și la recomandările Parlamentului uh, de, din mai anul acesta. Doresc să vă amintesc că după un an de discuții între cele 27 de state membre, pe baza propunerii inițiale a Comisiei, trimisă pe 28 septembrie 2011, președinția cipriotă a tras concluzia în iulie că nu va exista unanimitate în legătură cu propunerea Comisiei în viitorul apropiat și, în consecință, în luna octombrie, deci acum o lună, 11 state membre, Belgia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Italia, Austria, Portugalia, Slova Slovenia și Slovacia, au trimis scrisori Comisiei Europene uh, cerând crearea unei taxe pe tranzacțiile financiare uh, conform regulii uh, cooperării consolidate. Și așa cum uh, se spune în uh, concluziile ECOFIN și uh, Regatul Țărilor de Jos a indicat că este interesat să participe în anumite condiții. După cum știți, Consiliul a început deja deliberarea sa pe această temă și va acționa rapid. Am făcut deja referire la ședința grupului ECOFIN de ieri a avut loc uh, o discuție preliminară pe aceeași temă și e nevoie de... Și în concluziile sale a amintit că în iunie Consiliul European a sugerat că decizia să fie luată înainte de luna decembrie. După cum știți, dragi colegi, Parlamentul de mult timp a avut un rol de lider în introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare în Europa și a făcut uh, în mod consecvent presiune asupra Comisiei și Consiliului și doresc să vă amintesc că în avizul nostru din uh, luna mai am recunoscut limitele procedurii de unanimitate în toate chestiunile legate de um, impozitare. Am criticat de altfel de mai multe ori aceste limite și, deci, Parlamentul European, prin avizul său, a luat poziție clară în favoarea cooperării consolidate pentru stabilirea unei taxe pe tranzacțiile financiare dacă unanimitatea nu poate fi atinsă și un grup de țări dorește să acționeze mai rapid. Deci trebuie să fim consecvenți și de aceea avem uh, și noi uh, un program strâns pentru această recomandare și Aici e vorba doar de procedura cooperării consolidate pentru a permite mm, Consiliului să autorizeze această cooperare consolidată în decembrie pentru a trece la pasul următor, care este discutarea substanței uh, propunerii revizuite. În legătură cu condițiile autorizării unei cooperări consolidate conform tratatului, articolul 20 din Tratatul Uniunii Europene și articolul 326 până la 334 uh, sunt mai multe condiții care trebuie uh, împlinite uh, pentru că Comisia să, facă, să poată să facă această propunere în cooperare consolidată. Acum vă voi prezenta cele mai importante condiții. Mai întâi, cooperarea consolidată trebuie să acopere un domeniu de competența tratatului, Articolul 113 și Uniunea Europeană are competență pentru armonizarea uh, indirecte. În al doilea rând, cooperarea consolidată trebuie să fie de ultim resort și, după cum am spus, cred că nimeni aici nu va obiecta, nu va spune că um, un uh, sistem comun de uh, taxe pe tranzacție financiare uh, va putea uh, fi adoptat de toate statele în viitorul apropiat. În al treilea rând, cooperarea consolidată trebuie uh, să avantajeze interesele Uniunii și um, să sporească procesul de integrare. Cred că taxa pe tranzacțiile financiare respectă această condiție și va contribui la o piață internă mai integrată primul pas fiind armonizarea între 11 sau poate mai multe uh, regimuri diferite de impozitare. Doresc să vă amintesc că deocamdată există în diferite state membre diferite sisteme de uh, taxare a tranzacțiilor financiare și numărul lor va crește cu siguranță pe viitor. Deci, introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare într-un număr limitat de state membre, aplicându-se regulile cooperării consolidate, uh, pot să, poate să reprezinte un prim pas înspre o piață unică adevărată pentru că reprezintă un prim nivel de armonizare între aceste 11 sau mai multe state membre care vor începe să introducă. Și această situație este, deci, un prim pas pe calea armonizării. Este deja un pas înainte față de uh, situația actuală, care este de fragmentare totală. În al patrulea rând, respectarea tratatelor și a dreptului european. După cum știți, deocamdată există uh, Uh, un act legislativ european în domeniul tranzacțiilor financiare, e vorba directiva, de directiva privind taxele directe, privind regimurile de capital și uh, TTF respectă uh, această condiție pentru că piețele financiare nu sunt acoperite de această directivă. În al cincilea rând, trebuie, um, această inițiativă nu trebuie să se ridice împotriva pieței interne și, în fine, trebuie să contribuie la un prim nivel de armonizare între diferite niveluri de impozitare uh, în legătură cu tranzacțiile financiare între 11 sau mai multe state membre care vor aplica această taxă. Doresc să subliniez de asemenea că eu cred că ar fi o ipocrizie să spunem că TTF um, ar uh, fi un pas înapoi pentru piața unică, pentru că situația actuală uh, nu favorizează piața unică și când se evaluează impactul cooperărilor sporite asupra pieței interne, nu trebuie să uităm faptul că punctul de plecare este unul de fragmentare totală, nu este o piață unică integrată în ceea ce privește taxarea tranzacțiilor financiare. Dragi colegi, după cum știți, am uh, stabilit un, un termen pentru amendamente doar în engleză pe 20 uh, noiembrie. Este o chestiune strict procedurală ca să ne uh, dăm aprobarea, eu cred că trebuie să ne păstrăm energia pentru discuția reală în legătură cu substanța. În concluzie, trebuie, doresc să vă spun că eu consider că prin recomandarea noastră putem confirma faptul că Cooperarea consolidată respectă tratatele și uh, analiza Comisiei Europene uh, este corectă. Mulțumesc, Sharon. Um... Mulțumesc. Colega a trimis, și-a trimis scuzele, Jean-Paul uh, o reprezintă pe Astrid Luling. Mulțumesc, astăzi sunt Astrid Luling, iată, și sunt uh, chestor al Parlamentului. Ce bucurie! Astrid Luling, a nos colegi et a Am să vă citesc prin urmare textul colegei noastre. Este poziția doamnei Luling și mă simt oarecum pedepsit. Pentru că am tachinat-o de semnul ca raportor Tocmai pentru că știam că de mult îi place taxa pe tranzacțiile financiare și iată că acum îmi revine mie sarcina să țin discursul dumneai. Doamnă președinte, deoarece sunt absentă astăzi, îi mulțumesc coordonatorul meu preferat de a fi purtătorul meu de cuvânt în această dimineață. Știu că am avut dezbateri epice pe taxa pentru tranzacții financiare, TTF, și nu cred că e cazul să le repetăm prin noua procedură de autorizare a cooperării consolidate. Sunt dintre cei eurodeputați care sunt rezervați, dacă nu chiar sceptici, chiar dacă nu mă opun în mod categoric taxei. Majoritatea deputaților s-au exprimat și nu e cazul să revenim asupra tuturor acestor lucruri. Trebuie totuși să subliniez că trebuie să ne limităm fiecare la rolul care ne revine în cadrul acestei proceduri. Și trebuie să o facem cu toată seriozitatea, mai ales că Parlamentul are un rol decisiv în acest caz prin acordul pe care îl va acorda sau nu. Deputații europene au un rol determinant de jucat în domeniul fiscalității. Prin urmare, ar fi bine ca dezbaterele să devină un dezbatere de fond și nu uh, certuri ideologice. În acest stadiu aș dori să fac trei observații. Și vă reamintesc, tot Astrid Luling vorbește. 1 vorba de procedură și de deciziile care s-au luat. Comisia noastră se confruntă cu o propunere pentru a autoriza cooperarea consolidat în ce privește TTF, fără ca aceasta să se însoțească și de un proiect de text referitor la însăși taxa pe tranzacțiile financiare. E o problemă de ordin strict juridic, într-adevăr. Cu toate acestea, mi se pare jenant ca principiul și substanța să se disocieze în asemenea hal. Am avea nevoie măcar de o propunere de proiect de text asupra taxei. Fără să cunoaștem implicațiile, o propunere de cooperare consolidată mă pune într-o situație mm, neplăcută. Consiliul nu va lua o decizie decât odată ce vom dispune de un proiect de text pe taxa pentru tranzacții financiare. Nu e doar o problemă de principiu, ci aș dori să vă dau și un exemplu. Lucrurile nu stau atât de uh, simplu pe cât am crede. Introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare prin cooperarea consolidată ar genera o problemă dificil de administrat de către participanți și de către cei care însă în Uniunea Europene ar rămâne în afara acestui mecanism. Nu ne imaginăm că um, Comisia își dorește să uh, pună în discuție piața unică. Dacă vom obține doar o delocalizare a tranzacțiilor financiare în alte zone ale Uniunii Europene decât cele uh, din această cooperare consolidată, nu obține decât efecte negative. Toate acestea ar duce la faptul că acele stati, state care abordează uh, cooperarea uh, consolidată vor impune măsuri fiscale statelor care nu vor face parte din această cooperare consolidată. Mi se pare sigur că toate statele membre vor fi afectate și nu doar cele care doresc să se angajeze în cooperarea consolidată. În al treilea rând, Comisia Europeană nu va putea să evite un studiu de impact asupra cooperării consolidate în ce privește taxa pe tranzacțiile financiare și aceasta în două aspecte cruciale. Odată, efectele asupra pieței unice și, pe de altă parte, efectele între state care vor face parte din cooperare și state care vor rămâne pe din afară, dar toate, repet, vor fi afectate. Indiferent ce se va întâmpla la finele acestei proceduri în Parlament, trebuie să ne permită totuși să punem întrebări esențiale și vă invit să faceți acest lucru fără pasiune pentru a demonstra că Parlamentul poate fi un actor responsabil chiar și atunci când e vorba de fiscalitate. Iată ce ne transmite Astrid Luling. Eh, the gospel according to Astrid. Um... E Evanghelia după Astrid, spune președinta. Mm, mm, pentru grupul ALDE. Spre deosebire de Jean-Paul, colegul pe care îl reprezint nu mi-a dat niciun text pe care aș putea să vi-l citesc, nici uh, nu mi-a prea vorbit despre ideile lui, iată de ce trebuie să vă împărtășesc propriile mele opinii. Și pot să fiu de acord cu cele spuse de Jean-Paul în numele lui Astrid. Pe de-o parte, așa cum știți, am susținut propunerea cu condiția ca toate statele membre să participe. Ori ne-am dat seama că asta nu se va întâmpla și atunci am propus să modificăm textul în așa fel încât în ipoteza în care uh, uh, toate statele membre ar participa, să avem acoperire sau dacă unele nu ar participa. Vă dau exemplul Marii Britanii. Uh, taxa din uh, Marea Britanie um, propune o uh, acoperire progresiv mai largă a um, produselor um, impozitate, fie că e vorba de acțiuni, fie că e vorba de altceva. Parlamentul a fost de acord să susțină propunerea și mi se pare corect să susținem state, acele uh, state membre care au decis să se angajeze în acest uh, proces de cooperare consolidată. Totuși, apar o serie de întrebări și ar merita să încercăm să răspundem la ele. Pe de parte, sunt de acord cu Astrid. Ce uh, este această TTF, taxă pe tranzacții financiare, pe care statele membre ar încerca să o introducă? Este cea care a fost propusă, s-a mai schimbat între timp. Ne limităm la principiul uh, reședinței sau uh, principiul uh, de origine în ce fel se va putea aplica această taxă, inclusiv în acele state membre care nu participă în mecanismul de cooperare consolidată. În al doilea rând, Comisia este ea pregătită să efectueze o analiză de impact serioasă care să ne aducă concluzii uh, clare asupra impactului pe care o astfel de taxă îl va avea asupra tuturor statelor membre, fie că sunt sau nu implicate în proces. Ce pot să vă spun e că majoritatea statelor membre care doresc să participe au introdus uh, sumele pe care consideră că le vor preleva prin această taxă în bugetul pe anul viitor. Ori uh, această taxă va ajunge sau nu în uh, bugetul Uniunii Europene? Ce se va întâmpla cu acele state? Vor transfera sume mai mici către bugetul Uniunii Europene sau nu? Toate aceste întrebări nu au primit încă răspuns. Ce se întâmplă cu uh, preocupările ridicate de sector, de exemplu Business Europe, care spun că se va obține o creștere mai mică în Uniunea Europeană prin introducerea acestei uh, taxe. Eu cred că e o exagerare, dar poate că totuși aceste neliniști uh, acoperă ceva aș spune că, în principiu, și cred că vorbesc și numele colegilor mei, susținem abordarea. Credem că statele membre care se angajează în proiect pe baza cooperării consolidate sunt cât se poate de curajoase și să sperăm că acest curaj va aduce rezultate. Însă persistă întrebări la care mi-aș dori răspunsuri din partea Comisiei. Mulțumesc pentru uh, grupul verzilor. Emily. First... Mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc uh, raportoarei. Noi suntem de acord cu procedura accelerată care a fost propusă. Noi considerăm că această tematică a fost în detaliu dezbătută în cursul ultimului an. Nu am finalizat uh, dezbaterea, dar uh, am ajuns totuși la concluzii pe 23 mai, unde am stabilit principii care sunt relevante și în cazul acestei cooperări consolidate, că nu mai este vorba de participarea tuturor celor 27 state membre. Altfel, eu cred că ar fi de neîngăduit ca ă, Parlamentul să devină o piedică pentru aceste state membre care doresc să participe. Pe de altă parte, la considerente uh, avem uh, câteva observații pe fond, dar am mai putea adăuga câteva idei și v-aș propune următoarele. Aș dori să ne reamintim de decizia noastră din 23 mai, în care spuneam că taxa pe tranzacțiile financiare ar trebui să se aplice întregei game sau unei game cât mai variate de instrumente financiare. În al doilea rând, uh, am dorit să reamintim uh, îmbunătățirile tehnice și ca posibilitate de a întări această propunere ar trebui să reintroducem principiul uh, proprietății și principiul emisiunii. Uh, așa cum spunea și doamna Luling, asta ar fi o posibilitate de a um, împiedica uh, Uh, delocalizarea capitalului și uh, evaziunea fiscală. Cred că ar fi astfel o îmbunătățire în arhitectura textului. Apoi ar trebui de asemenea să întărim solicitarea noastră pentru introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare la nivel global și că vom continua discuțiile în cadrul G20 și apoi, așa cum a mai spus și domnul Klimt, poate că ar trebui să revenim asupra acestei taxe pentru tranzacția financiară ca resursă proprie a Uniunii, așa cum uh, prevede și uh, textul uh, președinției cipriote, în care se menționează și această posibilitate de reducere a contribuției statale dacă această taxă se varsă direct la bugetul Uniunii. Iată deci câteva dintre propunerile pe care am dorit să le înaintez în ceea ce privește considerentele. Dar bazându-ne de asemenea și pe raportul din 23 mai, pentru că a fost un raport foarte bun, textul fusese dezbătut în multe comisii de specialitate, nu doar în comisia noastră. Și în final aș dori să spun câteva cuvinte despre Consiliu. Uh, Vedem acum că și țările de jos uh, iau în considerare această propunere, au câteva solicitări de limitare a gamei asupra căreia se va aplica taxa. Sigur că nu e la latitudinea noastră să spunem dacă pot face acest lucru sau nu, dar cel puțin este un semn pozitiv, în sensul că mai multe țări au în vedere această posibilitate. Pentru că Până la urmă, eu consider că statele membre uh, vor avea preocupări în ceea ce privește pierderea unor venituri. De exemplu, uh, băncile daneze sau suedeze, uh, există această preocupare că ar trebui să plătească către bugetul european. Așadar, sectorul financiar din acele țări ar contribui totuși la acest buget, ceea ce, cel puțin în arhitectura actuală. Și acest lucru ar uh, duce la câteva modificări uh, în ceea ce privește poziția statelor neparticipante. Regatul uh, Unit uh, are în vedere o opoziție la nivelul Consiliului. Uh, din fericire nu e nevoie de unanimitate, doar de majoritate calificată. V-aș încuraja pe toți să luați legătura cu guvernele dumneavoastră pentru a vă asigura că nu se opun celor care doresc să facă progrese și să sperăm că mai multe țări se vor alătura Partea bună a acestei cooperări consolidate este că se pot alătura pe parcurs uh, toate țările care doresc. Este o ușă deschisă și sigur că ar fi mai bine dacă se vor alătura un număr cât mai mare de țări. Haideți să facem această solicitare, să sperăm că se vor alătura mai multe țări și să sperăm că doar Regatul Unit va încerca să blocheze și nu mai multe țări. Mulțumesc foarte mult! Văd că nimeni din partea ECR nu este prezent. Iorgan din partea GUE. Mulțumesc. Chiar dacă nu sunt eu raportorul din umbră, ci Mariza, dar uh, Mariza Matias este bolnavă astăzi și m-a rugat să spun ceva în locul dânsei, dar nu mi-a dat nimic în scris. De aceea, sigur, am uh, un fel de mandat din partea uh, dânsei, dar pot să spun uh, liber și ceea ce gândesc eu. Da. Noi am susținut uh, transac- taxa pe tranzacțiile financiare până acum și rapoartele pe care le-a prezentat Adi Podimata în comisia noastră. Uh, de aceea salut în principiu și acest raport. Cred că este imperios necesar să facem progrese în acest sens. Acum am discutat de 2 ani despre această taxă pe tranzacțiile financiare. De ce este nevoie de ea, nu trebuie să repet, știm cu toții. La nivelul societății civile există o serie întreagă de activități, au apărut petiții online susținute de ATAC și de alte organizații ale societății civile care s-au pronunțat în mod masiv pentru introducerea unei astfel de taxe pe tranzacțiile financiare. Cred că ar trebui să avem în vedere acest lucru și să nu uităm că cetățenii, care sunt și alegătorii noștri, se așteaptă să se întâmple ceva în această direcție. Este hotărător pentru mine acest aspect și de aceea din punctul meu de vedere și cred că este și uh, cel al Marizei, pot așadar susține cele prezentate de uh, adipodimată. Așa cum au spus și Emil și Wolf, sunt uh, lucruri la care trebuie să uh, veghem, să nu apară o arhitectură care să uh, presupună apariția unor noi riscuri Ideea este ca Parlamentul European acum, în momentul de față, să aprobe această consolidare, uh, cer scuze, cooperare consolidată, să se demareze acest uh, pas următor și să sperăm că se va ajunge și la rezultate. Sigur că ne-am dorit să participe nu doar o parte dintre statele membre, ci toate și se introducă această taxă pe tranzacțiile financiare, însă este știut faptul că nu e posibil în momentul de față acest lucru și de aceea, în mod pragmatic, este până la urmă singura cale de a face progrese în acest domeniu și de aceea susținem acest demers și sperăm că, într-adevăr, vom face progrese. Mulțumesc! S-au ridicat Uh, mai multe întrebări în discuție. Văd că și comisia este prezentă. Uh, să dăm cuvântul comisiei. Ani? Da? Vă rog. Aveți cuvântul. Ok, thank you, Mr. Chairman. Uh, I would... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Eu aș dori să punctez șase chestiuni pentru a da un răspuns la întrebările ridicate în discuție. În primul rând, aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru accelerarea deciziei în acest proces. Este în mod clar un semnal cum că Parlamentul European, ca și Comisia Europeană, nu dorește să împiedice cooperarea consolidată și adoptarea rapidă a unui text pe marginea TTF. În al doilea rând, aș dori să salut faptul că Parlamentul European pare să împărtășească concluziile Comisiei Europene, cum că premizele juridice pentru o cooperare consolidată sunt îndeplinite. În al treilea rând, aș dori să vă reamintesc, dumneavoastră și tuturor, că este important să înțelegem că alternativa la o astfel de uh, cooperare consolidată nu reprezintă absența impozitării acestui sector în statele membre, ci este pur și simplu implementarea a 11 regimuri fiscale diferite. Și, desigur, acest lucru nu este în favoarea bunei funcționări a pieței unice. În al patrulea rând, aș dori să spun că Comisia într-adevăr intenționează să înainteze propunerea pe fond cu privire la implementarea cooperării consolidate cât se poate de rapid. Însă știți probabil că adresele din partea statelor membre au fost primite doar în octombrie și abia acolo s-a văzut care ar urma să fie sfera de acoperire a acestei cooperări consolidate. Însă doresc să vă asigur că punctul de plecare al cooperării consolidate, adică propunerea Comisiei, va fi destul de apropiată de propunerea inițială a Comisiei, cu anumite ajustări, desigur, pentru că acum suntem în lumea cooperării consolidate, însă avem în vedere la modul serios și câteva dintre amendamentele propuse de Parlamentul European în raportul său din mai din acest an, cum ar fi consolidarea măsurilor care să prevină delocalizarea prin uh, consolidarea principiului emisiunii și așa mai departe. În al cincelea rând, aș dori să mă refer la uh, evaluarea de impact. Ca punct de plecare, dat fiind faptul că propunerea pentru cons- cooperarea consolidată va fi apropiată de uh, Uh, propunerea inițială a Comisiei, nu cred că este nevoie de o astfel de uh, evaluare de impact, pentru că premisele sunt similare, dar Comisia va completa studiul deja înaintat în mai anul curent cu o analiză a opțiunilor și impactului în cadrul cooperării consolidate. Și desigur, acest studiu va fi înaintat împreună cu propunerea de fond. Și un ultim aspect pe care aș dori să-l menționez acum, deși această activitate nu este încă finalizată acum, vă pot asigura că dacă continuăm cu un subgrup de state membre această dezbatere, nu vor exista implicații negative, nici asupra asupra statelor participante, nici asupra celor neparticipante. Și sincer să fiu, nu înțeleg temerile celor care nu participă, pentru că acest lucru nu poate fi dăunător pentru ele. În trecut, nu a spus nimeni că dacă continuăm în Uniunea Europeană cu această taxă pe tranzacțiile financiare, acest lucru ar dăuna celorlalte regiuni neparticipante din lume, ca de pildă New York, Singapore sau Zurich. De aceea mă surprinde acum faptul că apar acum temeri cum că dacă anumite țări nu se alătură acestui club, ar fi într-o situație mai uh, proastă decât statele participante. Dar vă pot asigura că acest lucru nu va fi dăunător nici pentru statele participante, pentru că până la urmă Uh, Comisia a propus deja măsuri uh, antidelocalizare foarte pertinente și dorim să le întărim. Parlamentul European a mai venit cu propuneri în acest sens, de aceea vă pot asigura că în baza constatărilor preliminare ale Comisiei Europene nu vor apărea probleme economice sau probleme care să vizeze piața unică. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Leonardo, dorește să intervii? Da, foarte pe scurt. Aș dori să intervin în legătură cu ceea ce a spus Comisia. În primul rând, sunt uh, de acord cu Ani Podimata în legătură cu nevoia de a favoriza pe cât posibil armonizarea fiscală între statele care au ales cooperarea consolidată. Mă întreb, din acest punct de vedere, care ar trebui să fie rolul pe care le-ar putea juca în perspectivă și Comisia și Parlamentul. Eu cred că Parlamentul trebuie să aibă un rol foarte important de jucat. Aș avea trei întrebări. În primul rând, în legătură cu nevoia, după părerea mea, de a găsi un echilibru uh, între uh, riscul uh, de excludere. Dacă nu ar fi cazul să se calibreze această taxă pentru a atinge mai eficient tranzacțiile cele mai rapide de pe piață, acele live frequency trading și uh, să se aibă altă perspectivă în legătură cu efectul taxei asupra capitalurilor pe termen lung, deci investițiile pe termen mediu și lung. Al doilea aspect, în legătură cu um, ideea colegului uh, Wolf Klintz. Și mie mi se pare bizar că anumite guverne, inclusiv guvernul italian, au aprobat deja propria lege de stabilitate Uh, prevăzând să introducă această taxă și eu cred că este necesar uh, să se calculeze în mod mai riguros efectele uh, unei armonizări și tre- ar trebui să se facă și o evaluare comparată între statele care uh, doresc uh, și vor aplica această cooperare consolidată. În a treia întrebare, Există deja o discuție în legătură cu uh, impunerea taxei uh, uh, pe soldurile de la sfârșitul zilei uh, de trading sau asupra tuturor tranzacțiilor. Și cred că ar trebui să se. Uh, Parlamentul ar trebui să se uh, impună aici în alegerea făcută. Eu cred că ar trebui uh, taxate toate tranzacțiile și un alt punct delicat este legat de reședința fiscală a uneia dintre cele două părți participante la schimb, adică taxa trebuie, pre, trebuie prelevată în funcție de rezidența fiscală sau în funcție de naționalitatea activelor uh, schimbate pe piață. Deci cred că acestea sunt puncte în legătură cu care Parlamentul trebuie să aibă un rol de lider, să contribuie clar și nu am niciun dubiu că prin participarea lui Ani, care deja a făcut multe, vom putea avea un rol important de jucat. Um, uh, Avem uh, vreo 10 minute dacă doriți să răspundeți la întrebarea lui Leonardo din partea comisiei. Dacă nu, dau din nou cuvântul lui Ani. Pot să spun doar că conținutul textului uh, are obiectivul ca tranzacțiile cele mai frecvente să fie taxate mai mult. Deci, da, cei care uh, fac tranzacții o dată pe zi vor plătea mai mult decât cei care vor uh, fa, fa, uh, face tranzacții o dată pe an. Și comisarul a spus întotdeauna că o parte din TTF trebuie să ajungă prin uh, bugetul uh, comunitar, dar până la urmă, dacă propunerea privind resursele proprii proprii vor fi adaptată sau nu, 100% din veniturile uh, strânse de statele membre vor rămâne la statele membre dar propunerea este doar că taxa să fie canalizată prin bugetul european, dar nu va însemna o creștere a bugetului european. Deci statele membre au dreptate. Dacă cred că vor ajunge la o înțelegere între cele 11 că uh, până la, de la, eh, pentru intrarea în vigoare a taxei de la 1 ianuarie 2014, atunci pot să introduc aceste venituri în eh, planurile lor bugetare pentru 2014. În legătură cu principiile, princip... în propunere avem o listă de criterii și dacă primul criteriu nu este îndeplinit, uh, se examinează al doilea, al treilea și al patrulea criteriu. Comisia a propus o logică între aceste criterii dacă până la urmă statele membre ajung la un acord în legătură cu altă ordine a acestor criterii, pot să o facă. vor putea să o facă în cadrul uh, cooperării consolidate și acest lucru ar putea avea implicații asupra uh, sumelor de bani care ajung la bugetele diferitelor state membre. Mulțumesc. Ani, ai cuvântul. Mulțumesc, Sharon. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile lor, sugestiile lor, chiar dacă unele nu se aplică pentru această recomandare, pentru că obiectivul ei este doar autorizarea uh, respectării regulilor cooperării consolidate. Sunt observații mai mult de substanță, dar înțeleg că este greu să se disocieze discuția de procedură de discuția de substanță. Aș avea de spus două lucruri, Sharon în legătură cu uh, observațiile în numele doamnei Luling pe care le-a transmis, trimis, transmis Jean-Paul. Aș dori să amintesc faptul că în ceea ce privește disocierea între procedura de autorizare a cooperării consolidate de substanță, aș dori să amintesc faptul că așa am abordat lucrurile întotdeauna când a trebuit să ne dăm aprobarea în legătură cu autorizarea cooperării consolidate. În primul rând, se abordează procedura, deci se face evaluarea dacă condițiile juridice pentru cooperarea consolidată sunt respectate și apoi trecem la discutarea substanței. Nu discutăm ambele lucruri deodată. În plus, față de ceea ce a spus uh, Comisia în legătură cu anumite probleme legate de substanță, doresc să mulțumesc uh, lui Emi pentru sugestiile, pentru um, introducerea recomandării noastre. Uh, pot să le accept, dar am dubii în legătură cu resursele proprii. Este o problemă care a creat deja dificultăți uh, importante în discuțiile noastre precedente în legătură cu avizul pe care l-am uh, transmis în mai în legătură cu propunerea inițială a Comisiei și cred că aceste divergențe există în continuare. Uh, situația va continua să fie dificilă, delicată, dar în legătură cu uh, uh, nevoia, aminti că e nevoie de o taxă pe tranzacții financiare cu o bază cât mai largă, că nevoia de o taxă pe tranzacțiile financiare globală sau sugestia de state Comisiei și Consiliului de a um, introduce anumite propuneri ale Parlamentului pentru a îmbunătăți uh, propunerea uh, inițială. Toate acestea sunt sugestii care merg în direcția cea bună. Apoi, în ceea ce privește uh, problema extrateritorialității și schimbării domiciliului, am impresia că cei care au fost întotdeauna foarte rezervați în legătură cu această taxă și care foloseau ca argument tocmai această problemă a schimbării domiciliului, a schimba cum uh, um, placa și a vorbit despre extrateritorialitate acum, uh, mi se pare o atitudine cam uh, inconsecvență cu propria logică, pentru că uh, unii re, um, argumentau împotriva TTF spunând că o astfel de taxă ar uh, determina um, multe instituții europene uh, să plece din Europa, spun acum uh, că uh, taxa tranzacțiilor financiare uh, sub cooperarea consolidată va avea atât de mult succes încât extrateritorialitatea ar aduce rezultate, rezultatul că instituții din afara spațiului cooperării consolidate ar trebui să plătească TTF. Deci, dacă cred ei că această taxă ar avea atât de mult succes um, încât uh, vor aduce, va aduce multe venituri fără riscul ca agenții economici să părăsească zona. Oricum, vom mai discuta aceste lucruri. Așteptăm cu nerăbdare uh, noua propunere a Comisiei, care cu siguranță va aborda toate aceste aspecte Deocamdată, ca o concluzie a discuției de astăzi, cred că putem spune că Parlamentul dorește să facă onoare poziției sale de până acum în legătură cu TTF și își dă aprobarea pentru autorizarea cooperării consolidate. Mulțumesc, Sharon! Thank you very much, Annie. Um, now I've got... Mulțumesc, Ani. Aș avea acum câteva comunicări în ce privește procedura. Pe 26 octombrie, coordonatorii ECON au hotărât că vom trece la calendarul fast track de urgență, așa încât să putem vota în plenara din decembrie din anul acesta. Prin urmare, au solicitat ca raportorii, raportorii din umbră și coordonatorii să țină în frâu uh, introducerea de amendamente în partea membrilor. De asemenea, am decis că vom lucra doar în limba engleză în faza introducerii amendamentelor, așa încât să putem respecta termenele. Amendamentele pot fi introduse doar la considerente sau alineatul întâi dacă doriți ca avizul să fie unul negativ, nu uh, se poate face un pom de Crăciun din acest text. În ce privește uh, citatele sau amendamentele, trebuie introduse manual în uh, formatul vechi și vă rog să transmiteți aceste reguli de introducere a amendamentelor grupurilor dumneavoastră. A. Termenul de depunere a acestora este 20 noiembrie, uh, așadar, ora 17, marțea viitoare, doar în limba engleză vă reamintesc pe 28 noiembrie, vom analiza aceste amendamente și le vom vota pe, vom vota pe 29 noiembrie, așa încât în luna decembrie să putem duce textul în plenară la vot. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc Ani. Acum trecem mai departe și sunt foarte încântată să îi spun bun venit președintelui Comitetului Consultativ European pentru Guvernanță Statistică, SGAB, domnul Thomas Wieser. E vorba de un schimb de opinii în ce privește cel al patrulea raport anual al ESGAB către Parlamentul European. Și sper că, deoarece statisticile sunt foarte importante pentru uh, zona euro, colegii mei se poată rămâne în sală. Iar cei care trebuie să plece, v-aș ruga să o faceți uh, cât mai mult posibil în liniște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 Okay. Um, so, thank you very much. We, we now... Președinta, uh, mulțumesc. Avem o oră la dispoziție pentru a discuta despre statistici și am să-i uh, dau cuvântul lui Thomas. Nu voi fi foarte strict în ce privește limitarea în timp. Vă reamintesc că ședința noastră este transmisă în web streaming pentru publicul larg. Thomas. Thank you very much. I take it that we... Mulțumesc foarte mult. Presupun că avem uh, timp uh, o oră și nu mai mult. Voi încerca să fiu cât mai precis. Vreau să vă prezint cel de-al patrulea raport anual al uh, Comitetului Consultativ European pentru Guvernanță Statistică, comitet care a fost creat acum patru ani pentru a oferi o privire de ansamblu independentă asupra sistemului european de statistică. Așa cum uh, ați spus deja, originea își are originea undeva în zona euro, dar supravegherea uh, statistică și modul în care se fac statisticile sunt uh, importante pentru Europa întreagă. Poate ați citit raportul nostru, poate nu l-ați citit, nu voi fi supărat dacă nu l-ați citit. Eu am citit rapoartele uh, Parlamentului European, uh, ale Comisiei dumneavoastră în această privință și am senzația că suntem pe aceeași lungime de undă atunci când ne propunem să găsim soluții europene pentru chestiuni care sunt încă destul de segmentate în granițele naționale și uneori chiar regionale, mai uh, segmentate decât am crede. În activitatea mea curentă mă ocup de chestiuni care țin de politica economică a celor 27 de state membre, în special a celor 17 state membre ale zonei euro și vă pot asigura că multe dintre problemele cu care ne confruntăm în momentul de față pleacă de la modul în care sunt alcătuite statisticile, țin de legătura între oficiile naționale de statistică cu politica și cu guvernele și situația continuă să fie așa. Eu cred însă că situația a devenit mai transparentă, s-a îmbunătățit, dar nu am ajuns încă acolo unde ar trebui să fim. De aceea voi încerca să mă concentrez asupra acestor chestiuni mai de actualitate. Trebuie să ne reamintim că statisticile constituie instrumente neutre, însă acestea ar trebui să constituie baza unei evidențe pentru un bun uh, proces politic decizional și nu invers. și să nu vină întâi acțiunile politice și apoi să se încerce uh, justificarea cu date statistice a acestor acțiuni. Am văzut că s-a mai întâmplat și așa ceva în practică în anii precedenți. Pentru a ajunge la acest deziderat, trebuie ca o serie Uh, de lucruri să fie analizate așa cum își propune și SGAB. Punctul numărul 1 de care ne ocupăm se referă la uh, guvernanță. Și aici voi uh, enumera câteva chestiuni. În primul rând, independența profesională, care reprezintă un principiu care Uh, figurează în uh, codul de bune practici, apoi uh, analizăm și rolul de coordonare a Institutelor Naționale de Statistică, un lucru pe care poate cineva din exterior crede că funcționează mai bine decât se întâmplă de fapt în practică, în viața curentă. Apoi, mai analizăm și chestiunile care țin de supraveghere și de rolul desemnării uh, statisticienilor la nivel național, apoi analizăm uh, procedurile de lucru între cei care produc statistici și acele uh, uh, entități uh, administrative cu care au legătura, în principiu ministere, în principal Ministerul uh, Finanțelor, și apoi mai analizăm și accesul egal la date statistice. Apoi altă chestiune de actualitate în aceste vremuri de restricții financiare se referă la legătura între eficiență și resurse. Acest raport, unde probabil nu veți fi surprinși să aflați că resursele birourilor statistice s-au redus uh, în multe state în uh, termeni reali, în altele în termeni nominali. Sunt uh, multe lucruri prevăzute în acest domeniu, dar până acum, din câte mi-am dat eu seama, economisirile care s-au făcut nu vizează decât reduceri uh, de resurse și nu reforme. Există și alte forme posibile. E un lucru la care aș dori să mă refer mai târziu. Și nu în ultimul rând, analizăm cum se planifică activitățile și cum se respectă codul de bune practici. Pentru a puncta acum câteva chestiuni care mie mi se par de o importanță specială, permiteți-mi să refer, mă refer în primul rând la independența profesională. Aceasta presupune câteva aspecte. În primul rând, crearea institutelor naționale de statistică, modul în care acestea interacționează cu politica și cu ministerele de resort. Un al doilea domeniu se referă la numirea și concedierea șefilor Institutelor Naționale de Statistică s-ar crede că în Europa anului 2012 acest lucru nu ar putea constitui o problemă. Dar există totuși situații în Uniunea Europeană unde demisia unor șefi de Institute Naționale de Statistică a coincis cu alegerile naționale. Am ridicat în discuție această chestiune, am primit asigurări că a fost o coincidență, că nu are nicio legătură cu politica și cu alegerile sau rezultatele alegerilor. Pe hârtie, cred că independența în ceea ce privește alegerea șefilor Institutelor Naționale de Statistică este asigurată, însă nu prea cred acest lucru, deși nu am probe. Cred că într-o serie de state există această gândire cum că în funcție de rezultatele alegerilor șeful Institutului Național de Statistică demisionează, iar următorul șef este desemnat de viitorul guvern. E vorba de chiar dacă e vorba de manager competenți și statisticieni profesioniști, acest lucru pune o presiune asupra sistemului și este o conformare la sistemul politic care altfel nu s-ar întâmpla. Doream așadar să spun acest lucru. Producția de statistici, alegerea metodologiei, a surselor de date și distribuirea datelor uh, trebuie să fie libere de orice fel de influență politică. Altfel, ne trezim în situații în care considerente politice pe termen scurt ascund oarecum evoluții uh, neplăcute. Iată deci pentru mine una dintre chestiunile principale asupra căreia trebuie să veghem în permanență. Apoi, un al doilea lucru la care trebuie să fim atenți este faptul că, în special în state membre cu o structură federală, rol de coordonare a Institutelor Naționale Statistică și, desigur, uh, primus inter pares Eurostat, uh, rolul acestora așadar trebuie consolidat și susținut și prin modificări legislative, pentru că altfel, sigur, pot exista evoluții pozitive la nivel național care pot fi contracarate de Uh, tendințe la nivel regional. De asemenea, trebuie întărită supravegherea și calitatea supravegherii de care este nevoie prin niște consilii de supraveghere la nivel național pentru uh, supravegherea respectării codului de conduită și sperăm că membrii unor astfel de uh, Uh, consilii vor proveni numai din, nu numai din cercurile interesate dintr-un stat membru, ci și din rândul colegilor din alte țări și din uh, cadrul Eurostat, eventual. Cred că acest lucru ar avea, ar adăuga calitate acestui proces și ar duce până la urmă și la producerea de statistici mai bune. Importanța independenței în ceea ce privește desemne, desemnarea și concedierea șefilor Institutelor Naționale de Statistică, la acest lucru m-am referit deja. Dacă există reguli clare, accesibile publicului, cred că este mai dificil să treci cu vederea misionarea bruscă a unui manager. Alte recomandări în această privință le puteți găsi în raport. Cred că publicitatea este de asemenea o chestie chestiune care ține de legătura între Institutele Naționale de Statistică și uh, autoritățile responsabile din ministere. În ceea ce privește eficiența resurselor, există o tendință la nivelul entităților administrative de a se considera independente și uh, <clears throat> care încearcă să vină să spună că nu poți uh, veni să te bagi în domeniul meu de competență. Sigur că ne-am ocupat de o serie întreagă de unități administrative și nu am văzut încă ca cineva să spună da, suntem în vremuri grele și acceptăm reducerea bugetului nostru. Eu însă cred că statisticienii au acceptat faptul că pe măsură ce bugetele sunt uh, reduse la nivelul statelor membre, uh, că astfel de reduceri trebuie să apară și în domeniul statisticilor. Există câteva state membre unde aceste reduceri sunt uh, considerabile, peste medie în comparație cu administrația națională în câteva dintre noile state membre, de pildă, dar există și situații unde reducerea este sub medie, chiar și în anumite țări care se confruntă cu tensiuni pe piață. Sigur, salariile se reduc uneori chiar și în termeni uh, nominali, numărul de personal uh, se reduce, dat fiind faptul că în aceste unități nu pot fi înlocuiți colegii care fie au ieșit la pensie, fie au plecat și de ce mai este nevoie pentru a deveni mai eficient? În domeniul statisticilor există posibilitatea de a deveni mai eficient în utilizarea statisticilor și practic există această posibilitate de a folosi criza pentru a genera o mai mare convergență. S-ar putea așadar să nu se dubleze crearea de statistici și s-ar putea face un schimb mai eficient de microdate, s-ar putea facilita schimbul de date între administrații Am urmărit, de pildă, chestiunea utilizării duble a datelor uh, comerciale de către unitățile administrative care se ocupă de import și de export, lucru care se întâmplă de decenii și n-am văzut uh, progrese semnificative în ultimul timp, datorită probabil unor tendințe de osificare la nivelul administrației, unde nu se vede decât uh, interesul politic. Acum, schimbul de date micros, utilizarea uh, acestor date în anumite state membre este sub semnul chestiunilor care ține care țin de protecția datelor personale și eu vin dintr-o țară unde acest uh, principiu este extrem de important. Acum nu sunt sigur că în toate situațiile astfel de considerații sunt necesare, cel puțin în această măsură, pentru a atinge rezultatele de protecție a datelor uh, dorite. Cred că o analiză politică mai atentă a tuturor părților interesate ar putea duce la un sistem uh, european, în adevăratul sens al cuvântului, care să depăcească și acest impas de resurse cu care se confruntă colegii noștri la nivel european, dar și la nivel național, pentru că și la nivelul uh, Eurostat există probleme de resurse și alte impedimente. Și va trebui să facem acest, ceva în această privință. Cred că există soluții care țin de o mai bună cooperare, o mai bună utilizare a datelor, ceea ce presupune că ar trebui să avem uh, un uh, sistem într-adevăr comun a celor 27, în curând 28, decât doar o alăturare a acestor uh, sisteme naționale care fac treabă bună, dar care pot deveni mai europene. No. Acum, un aspect care mi este foarte drag doresc să-l uh, amintesc acum în încheiere. E vorba de angajamentele de încredere, care sunt o manifestare față de cetățeni în legătură cu implicarea politicienilor și a statisticienilor în un obiectiv comun de a produce statistici de încredere. Eurostatul a semnat un astfel de acord, precum și Grecia. Aceasta este o condiție necesară, dar nu suficientă pentru a atinge acest obiectiv de a produce statistici uh, credibile și uh, pentru a aduce o conștientizare a faptului că acestea sunt produse în mod, uh, într-un mod care poate să fie crezut și că există o verificare în legătură cu producerea și diseminarea datelor și m-a mirat foarte mult faptul că niciunul dintre celelalte 26 de state membre nu a făcut vreo mișcare decisivă pentru a semna uh, astfel de angajamente de încredere. Deși acesta este un obiectiv uh, comun la nivel european. Deci orice influență pe care o puteți avea și știu din uh, experiență proprie că aveți foarte multă influență, deci orice influență ați putea exercita um, în legătură cu acest aspect, cred că ar fi pentru o cauză foarte bună, pentru că, până la urmă, ce ne interesează pe toți este ca politicile să se bazeze pe date și datele să se bazeze pe statistici cât mai credibile. Și pentru a avea date cât mai credibile, trebuie să ne asigurăm că cei care produc și compilează aceste date nu uh, sunt supuși unor presiuni pe termen scurt. Mă voi opri aici Probabil am vorbit chiar mult prea mult, dar mi-ați spus că avem uh, până la o oră timp. Vă mulțumesc că nu sunt mulți colegi prezenți în sală și știam că puteți să faceți chiar și statisticile interesante. Uh, multe dintre obiectivele dumneavoastră sunt și obiectivele noastre. Am câteva întrebări, nu știu dacă altcineva are întrebări, vi le voi pune pe ale mele. Parlamentul European uh, a făcut multe pentru a asigura statistici credibile, uh, nu doar în cadrul acestui mandat, ci și în cel precedent. Eu m-am ocupat în, uh, în, în mare parte de um, acest subiect, precum și vice, vicepreședintele Sicluna. În ceea ce privește schimbarea regulamentului 223 din 2009, uh, termenul pentru depunerea amendamentelor este în această vineri. Deci, poate am putea introduce ultimul aspect menționat de dumneavoastră în această recomandare. și uh, vă încurajăm uh, să intrați în contact cu noi dacă credeți că în alte rapoarte putem să introducem alte aspecte legate de calitatea statisticilor. Vă rog să nu ezitați să o faceți. Trebuie să spunem uh, ceva în legătură cu implicarea uh, în uh, nu, dumneavoastră în numirea directorului general uh, al Eurostatului. Deci, uh, dacă uh, o, un, o consultantă din partea dumneavoastră ar fi de dorit sau nu. În legătură cu independența, am uh, introdus acest aspect în pachetul six-pack într-o anumită măsură, dar nu am dorit uh, nici ca statele membre să fie la mâna noastră. Dar există totuși o legătură politică și vom continua uh, să facem eforturi în această direcție. Am înțeles ce ați spus în legătură cu consiliile uh, independente și schimbul de uh, experiență cu uh, alte institute de statistici pe această temă. Uh, în legătură cu exportul datelor, exportarea datelor. Nu prea înțeleg foarte bine uh, de ce uh, încercați să comparați ce cred uh, țările că exportă și, sau importă, cum se pot compara aceste două date Poate ar trebui să înțelegem mai bine ce înseamnă transportul uh, prin uh, altă țară. Tot mă miră faptul că statele membre pot să hotărască atât de liber ce își introduc în măsurarea PIB-ului și ce nu. Eu cred că, sincer, ar trebui să fie armonizat modul în care se calculează PIB-ul. Poate ați putea să ne spuneți ce am putea să facem uh, în această direcție. În fine, cum eu sunt uh, raportor privind ESA 2010, uh, având în vedere că am încercat să acoperim Uh, titlurile contingente, aș dori să ne spuneți uh, că dacă metodologia de la Eurostat reușește uh, să ia în considerare toate titlurile de contingență sau nu. <laughs> Sofie îmi face semn, deci înțeleg că are o întrebare. Am două întrebări scurte, spune Sofie Invelt. Am început să urmăresc această temă doar de curând, anul trecut. Întotdeauna am considerat că statisticile sunt plictisitoare atâta timp, în momentul în care nu a mai fost obligatoriu ca obiect de învățământ la școală, nu m-am mai ocupat de statistici, dar începe să-mi fie din ce în ce mai clar cât de relevante sunt statisticile, de aceea mă îngrijorează faptul că de fiecare dată când dezbatem acest lucru am impresia că apar o grămadă de uh, reguli, coduri și acorduri noi, dar în același timp de fiecare dată ni se spune că aplicarea lor este inadecvată. Și Având în vedere cât de importante sunt deciziile pe care le bazăm pe statistici, ne îngrijorează foarte mult acest lucru și ne întrebăm, de exemplu, acum uh, șase luni erau uh, îngrijorări în legătură cu credibilitatea statisticilor din Spania, de exemplu. Și n-am mai auzit ce s-a întâmplat cu acestea. Înseamnă, înseamnă oare acest lucru că acum nu mai sunt probleme cu statisticile din Spania? A doua întrebare concretă a mea este legată de sancțiunile în cazurile în care statele membre au manipulat în mod clar, au influențat clar statisticile uh, sau au produs în mod conștient statistici incorrecte. Știți că abordarea este cea veche și anume că statele membre ar trebui să-și impună sancțiuni unele altora. Acest lucru nu a funcționat în multe domenii Așa că noi am dorit ca Comisia să poată să aibă inițiative pentru a impune sancțiuni și statele membre să poată să oprească aceste sancțiuni doar cu uh, majoritate calificată. Eu cred că este un subiect important și am impresia că nu îi se dă uh, atenția meritată. Nu mai dorește nimeni să spună nimic? Thomas, aveți cuvântul thanks very much. Uh, maybe... Mulțumesc. Am să încep cu câteva aspecte ce țin de legătura între munca pe care o faceți dumneavoastră și pe care o facem noi. Raportul la regulamentul 223. Dacă e să mă bazez pe raportul nostru, și în special acele puncte care uh, țin de propunerea de raport din partea noastră pe care am citit-o, cred că e vorba de a solicita o uh, confirmare, un angajament din partea statelor membre și să încercăm să sugerăm o constituirea unor astfel de uh, borduri consultative care să fie alcătuite din reprezentanți ai intereselor europene, transversal oarecum și nu unor reprezentanți naționali, dacă pot să mă exprim așa. În ce privește Eh, verificările și coordonarea cu Institutele Naționale de Statistică, am eh, putut vedea unde se ajunge, inclusiv în ce privește independența secretarului general. Toate aceste colaborări trebuie să devină însă operaționale fiecare stat membru pe care îl eh, veți contacta, vă va spune sigur că este independent acest institut. E o direcție înspre care sperăm că ne putem îndrepta. Ce mă privește, voi transmite acest mesaj. Am fost însă mirat la rolul pe care trebuie să-l face SGAB în numirea șefilor Eurostat. Acest lucru depășește cu mult mandatul nostru și cred că e Uh, departe de ceea ce ar trebui să fie misiunea noastră. Am jucat un anume uh, rol în a asista um, șeful uh, biroului statistic Elen în a-și menține independența atât de iure cât și de facto pentru a se proteja de anumite influențe. Pentru că în Grecia existau anumite ramificații specifice în ce privește uh, Comitetul Consultativ și ca atare avem un anumit rol în numirea membrilor acestui bord consultativ strict în Grecia. Însă nu aș sublinia acest lucru nicăieri, pentru că din încredere acordată eu înțeleg că există o anumită preocupare în alte state membre pentru a face la fel ca Grecia, pentru diverse motive. Chiar dacă adesea acestea nu sunt justificate. Alte probleme citate nu uh, provin din mandatul pe care noi îl avem, însă a lucra asupra angajamentelor condiționate um, a fost pentru mine un hobby, pentru că e o cale de scăpare, o portiță de scăpare pentru statele uh, membre mm, din, uh, prin intermediul tratatului de la Maastricht. Dacă nu mai există uh, riscuri, nu am trece de la obligații la angajamente condiționate. Practic, e vorba de a pondera riscurile ceea ce implică, firește, și un element subiectiv. nu vom uh, ajunge niciodată la angajamente condiționate care să fie la fel de uh, sigure precum datele în ce privește uh, datoriile. Totuși, cred că facem progrese, însă pentru moment insuficiente. De asemenea, este tot mai important faptul de a defini corect aceste angajamente condiționate și apoi de a ne asigura că datele pe care ne bazăm deciziile de politici sunt actualizate și uh, de încredere. Um, activitățile noastre sunt uh, tot mai mult bazate pe uh, proceduri și tot mai puțin bazate pe alegeri politice. Și trebuie să ne asigurăm la maxim că dacă introducem un element într-o procedură, cu într-o activitate cu consecințe financiare uh, clare, trebuie să ne asigurăm, deci, că datele produse au fost uh, procesate de institute cu personal uh, calificat, uh, că procedurile au fost obiective și că niciun fel de alte considerente nu au plant asupra activității respectivului institut. Și pot să vă dau exemple pozitive din foarte multe state membre, în special de la sfârșitul anilor 90 Eh, când eh, s-a intrat în cea de-a treia etapă a sistemelor eh, statistice ale Uniunii Monetare. Problema datelor corecte nu este doar una um, situată la nivel național. Ați vorbit despre cazul Spaniei. Eurostat și e adevărat că nu ar trebui să-mi exprim numele Eurostat, dar uh, au ales să facă uh, vizite, să aibă discuții și consultări nu doar cu institutele, și cu institutele naționale și tot mai mult uh, se duc efectiv să verifice datele în ce privește deficitul um, sau alte uh, agregate la nivel chiar regional sau municipal. Așa cum știm cu toții, din cazul Spaniei, datele de la nivel național au fost uh, de încredere și um, eventualele devieri, în special în ce privește ajustarea deficitului, nu au fost considerabile la nivel național, dar există două nivele, cel local și regional, unde avem probleme mai multe state membre și, în special, sistemele de uh, asigurări sociale. Aceste cifre nu figurează în uh, contabilitatea la nivel național. Iată de ce mm, apar anumite presiuni asupra sistemului. Cam aceste lucruri doream să vi le spun și să repet că schimbul de microdate între Institutele Naționale de Statistică este, dacă vreți, o lacună în producerea de uh, date cât mai uh, coerente. Prin urmare, dacă va fi să mă invitați și anul viitor, să vă pot oferi detalii asupra raportului ESCAB și sper ca până atunci să fi înregistrat anumite progrese uh, măcar în unele aspecte, și cunoscându-vă, sunt sigur că dumneavoastră veți fi făcut progrese datorită eforturilor pe care le puteți în activitatea dumneavoastră. Președinte, mulțumesc foarte mult. Dacă există alte întrebări, Thomas. Eram sigură că vei găsi ceva. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Eu l-aș întreba pe domnul Vizer pentru că în Uniunea Europeană uh, încercăm să spunem că vrem mai multă Europa, ceea ce nu înseamnă mai multă centralizare, ci uh, a lua mai multe decizii la nivel european și nu doar a anunța acest lucru. În acest sens avem nevoie de mai multe mecanisme, avem nevoie de instituții și de guvernanță statistică. Cred că acesta este un aport important. Oficiul European pentru Statistică a făcut oferte și în trecut în acest sens, între statele membre au împiedicat acest lucru în mod activ, spunând că nu se dorea luarea deciziilor de la Bruxelles. Este până la urmă vorba de situația din statele membre. Care este însă colaborarea dumneavoastră cu forurile naționale? Au acceptat uh, doar uh, strângând din dinți? Uh, Uh, că da, trebuie să colaborăm cu dumneavoastră sau ați ajuns cu această uh, colaborare mai departe, astfel încât să puteți emite într-adevăr recomandări. Și cum este situația în ceea ce privește producția datelor în ceea ce privește activitatea dumneavoastră de supraveghere? Trebuie să o faceți uh, trimestrial sau doar periodic în funcție de caz și în funcție de domeniul de statistică? M-ar interesa așadar acest lucru. Ok, Antonin. Antonin. Sí, muchas gracias. Eh, Mulțumesc. Atunci când uh, s-a adoptat uh, six-pack, uh, exista acolo un element și anume implementarea unui cadru pentru uh, conturile publice ale statelor membre și în Spania, la început, comunitățile autonome trebuiau să um, colecteze informații trimestriale agregate, iar uh, acum acest exercițiu trebuie să se facă lunar. Acest lucru e valabil și pentru uh, securitatea socială și așa mai departe. Momentan ne aflăm într-o fază de execuție a uh, textelor six-pack și suntem într-o etapă de tranziție. Am vrea să știm, prin urmare, în ce fel acest proces evoluează în diversele state membre. Vom reuși progresiv să ne uh, apropiem de obiectivele fixate? Mulțumesc! Alte intervenții, spune președinta? Nu? Atunci, uh, te-aș ruga să răspunzi, Thomas, și să închei. Mulțumesc foarte mult! Nu cred că trebuie să supraestimăm ce poate să facă SGAB și așa cum spune acronimul, suntem cei care ne uităm la litera G, adică la guvernanță guvernanță, statistică, desigur. Uh, putem acorda consultanță, consiliere. Și multe, multe dintre problemele pe care le-am menționat, eu cred că sunt importante. Dacă aș fi închis într-o cameră și mi s-ar da o foaie de hârtie și mi s-ar spune pune pe hârtie un plan pentru o bună statistică europeană, Cred că acest lucru nu ar fi foarte diferit de sistemul european al uh, băncilor centrale. Acestea sunt uh, foarte interconectate, mult mai bine interconectate uh, la, între centrele naționale și centrul european. Sunt mult mai bine organizate decât noi. Aș încerca să um, acord mai multă independență formală institutelor naționale de statistică și probabil aș încerca să obțin același nivel de raportare către parlamentele naționale, um, la fel ca și pentru băncile centrale. Și sigur, tot ce ține de guvernanță la nivel național ar putea fi de ajutor, dar sistemul prezent nu e probabil unul ideal. Asta ca să vă răspund pe uh, capitolul guvernanță. Unii dintre colegii mei mi-a spune, domnule Vizer, puteți uh, visa pe mai departe, dar aveți nevoie de ținte. Și mm, nu vă deprimați prea tare dacă nu atingeți aceste ținte până în viitor. E nevoie mai degrabă de o viziune uh, asupra direcției în care se dreaptă sistemul. deși guvernanța este mandatul nostru principal, consider că în producerea de statistici putem deveni mai eficace evitând um, duplicarea eforturilor, aplicând reguli similare pentru producerea și schimbul de date. Și am menționat deja anumite arii unde cred că diferențele țin de parametrii juridici diferiți între state membre și nu influențează în mod necesar um, producția de date statistice. Personal, cred că aceste schimbări uh, posibile și ameliorarea guvernanței ar putea să meargă mână în mână cu ameliorarea calității și a comparabilității statisticilor. În acest fel și a calității mm, deciziilor luate de uh, cei care fac politicile. Iar divergențele pe care le-ați menționat nu uh, țin doar de Uniunea Europeană. E vorba de vreo 190 de țări în întreaga lume. Și dacă ne așteptăm să adauge 2 de 0, e clar că nu se va întâmpla. E vorba de a gestiona o diferență de 2-3% din PIB. Poate nu sunt eu la curent, dar putem lucra în continuare pe tema asta. Acum, în ce privește ameliorarea periodicității cu care se furnizează date, în special la nivelurile regional și local. Trebuie să vă mărturisesc că nu știu care este stadiul de implementare în alte state membre, diferențele bănuiesc că vor fi în continuare acceptabile în funcție de gradul uh, la care subentitățile naționale se ocupă de capitole din bugetul național sau dacă li se permite să funcționeze pe bază de deficit sau nu. Însă există o obligație juridică în acest sens, dar nu pot să vă spun în ce stadiu ne aflăm. Știu totuși că guvernul spaniol face eforturi considerabile și a fost felicitat pentru acest lucru, în special în ce privește colectarea, verificarea și diseminarea uh, datelor fiscale naționale. Cred că cam atât pot să vă spun pentru moment. Președinta, mulțumim foarte mult. Pentru noi, ca întotdeauna, a fost foarte interesant schimbul cu dumneavoastră și ne-a dat uh, de gândit. În această după amiază vorbim despre uh, capitaluri, amendamente și alte statistici. Cred că, într-adevăr, mm, facem eforturi să recuperăm um, angajamentele condiționate regionale și Poate că nu avansăm atât de repede pe cât ne-am fi dorit, dar oricum e mai bine decât situația din trecut. Și promisiunile din six-pack um, încă nu sunt acoperite de datele pe care le uh, obținem, însă suntem pe calea cea bună, spune eu. Am fi curioși să știm care e, e situația uh, cu fluxul de statistici pe care le primiți. Cu siguranță vă vom invita uh, la anul sau poate chiar mai devreme. Și ca atare ședința noastră de astăzi.